Colegi, v-aș ruga să luați loc. Otwieram posiedzenie zawieszone w dniu 6 maja 2000. Sesiunea suspendată pe 12 mai se reia astăzi. Am niște informații preliminare pentru dumneavoastră.